Aș dori la anunțurile președintelui să vă anunț că suntem tra- uh, transmiși um, live pe internet, deci uh, bun venit tuturor care ne urmăresc și pe internet. Nu uitați acest lucru în timpul reuniunii. Apoi, fin, uh, asistența macrofinanciară pentru Ucraina, a doua tranșă, a fost uh, eliberată. Ucraina din 2014 a primit 2,81 de miliarde de euro, cea mai mare sumă primită vreodată în acest uh, context de către uh, o țară. Că legiuitorul a, a adoptat uh, programul privind această asistență macrofinanciară. În Statele Unite a fost numit domnul Robert Lighthizer. A fost confirmat de uh, Senat uh, și de Congres, nu există niciun fel de obiecții, uh, dar mai există unele elemente procedurale de rezolvat. Deci această numire va mai dura câteva săptămâni iar apoi triumviratul uh, politicilor comerciale americane va fi complet. Apoi, în ceea ce privește ASEAN, posibilitatea cu statele ASEAN, unui acord cu statele ASEAN a revenit um, a, devenit, a redevenit actuală Vă amintiți că am început uh, negocierile cu statele ASEAN în 2007. Există un mandat pentru un acord cu aceste state. În realitate însă am putut negocia numai cu unele țări dintre acestea, iar acum se pare că situația s-a schimbat. În martie doamna comisar pentru comerț, uh, Cecilia Malmström, s-a întâlnit cu miniștrii statelor ASEAN și se pare că acum uh, se, poate, se pot reîncepe lucrările la acest uh, dosar. Va fi un pas în direcția cea bună. Punctul 4, un punct nou, avem uh, noi, un nou regulament de procedură. Acum a devenit necesar să citiți cu foarte mare atenție uh, deciziile de la reuniunile coordonatorilor și bineînțeles că publicăm notele deciziilor um, um, adoptate la reuniunea coordonatorilor, iar acum însă, conform noilor reguli, trebuie să le uh, și aprobați. Deci, propunerea mea este uh, citiți cu atenție deciziile uh, reuniunii coordonatorilor din 27 februarie și dacă nu aveți, dacă nu există obiecții până la finalul reuniunii, acestea sunt considerate adoptate. Dacă nu, va trebui să le discutăm. În regulă? Foarte bine. Trecem la punctul 5. Și aici este vorba de uh, Ucraina și de sprijinul uh, pentru Ucraina. Discutăm acum măsuri uh, temporare autonome comerciale pentru Ucraina. este un pas înainte pentru a sprijini uh, progresul în uh, Ucraina. Avem 65 de uh, amendamente și comisia și avizul comisiei Agri. Îi dau cuvântul raportorului nostru, domnul Valesa. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuții foarte importante la acest proiect de raport. Aș dori să încep cu uh, amendamentele, iar apoi voi trece la anexe. Aș dori să încep cu garanțiile. Se pare că membrii sunt de acord că avem nevoie de un mecanism de garanții mai puternic, însă există un punct de vedere, puncte de vedere diferite referitor la cum se abordează acest subiect. Pentru mine, de la bun început, a fost clar că uh, obiectivul procedurilor de garantare sau de salvgardare este să permită industriei să se protejeze de importuri. Și dacă este așa, atunci ea trebuie să poată iniția astfel de acțiuni. Nu are niciun sens să existe un astfel de proces dacă nu poate industria să ceară um, aplicarea lor. În uh, proiectul meu am vorbit despre acordul de liber schimb UE-Corea. Cred că trebuie să includem cele mai moderne reguli uh, și pe acestea să ne bazăm. Și dacă se adoptă, dacă prevedem asta, nu cred că trebuie să aibă și Parlamentul acest drept, pentru că ar încetini uh, procesul. Apoi unele dintre uh, amendamente se bazează probabil pe mecanismul de stabilizare în uh, pentru banane. Uh, Însă situația este complet diferită. Stabilizarea în domeniul uh, bananelor este un mecanism de taxe vamale nepreferențiale care ar putea fi reintroduse până la finalul anului calendaristic, odată ce s-a atins pragul în cazul Ucrainei, unele dintre preferințe sunt uh, acordate prin cote uh, scutite de uh, tarife. De asemenea, uh, pentru Ucraina, um, cotele sunt folosite în câteva zile. Mecanismul de alertă timpurie nu a funcționat. aici. Sunt de acord că trebuie să asigurăm o monitorizare a implementării, mai ales având în vedere că nu s-a făcut nicio evaluare a impactului uh, mai târziu de 2007 când a intrat în când s-a negociat acordul de liber schimb uh, cuprinzător și aprofundat. Voi propune amendamente de compromis la acest uh, punct. Unele dintre amendamente schimbă conceptul înspre o monitorizare constantă și asta este ceva diferit. Aș dori să uh, legă, să legăm monitorizarea de compromisul privind anexele. Dacă nu vi se pare suficient de generos, mi se pare că totuși nu este necesar să solicităm comisiei să facă um, revizuiri uh, anuale sau la mijlocul perioadei. Sunt de acord cu uh, eliminarea comportamentelor corupte și clar ar trebui menționat acest lucru în document. În plus, unele dintre amendamente sunt uh, pe care să fie verificate în ceea ce privește formularea și cum aceasta corespunde coerenței și standardizării documentelor juridice voi uh, reveni la acest uh, uh, punct mai târziu, după reuniunea cu raportorii din umbră. Trecând la amendamentele privind anexele, în urmă cu o săptămână, Comisia Agri a votat un aviz pentru acest raport. În această comisie s-a decis să se șteargă uh, liniile tarifare privind râul, roșiile procesate, porumbul, și să se scadă la orz cantitatea. La INTA avem amendamente care ceară să se elimine toate liniile tarifare agri și în același timp să se crească TRQ-urile propuse de Comisia Europeană. Lucrez, cooperez cu colegii pentru a ajunge la un um, acord privind um, produsele agricole. Deja M-am exprimat destul de clar în acest raport. Cred că ATM-urile trebuie să contribuie la diversificarea portofoliului de export și mai ales să sprijine IMM-urile. Au fost uh, amendamente de pentru a elimina referințele la URE ca um, um, îngrășământ. Este um, foarte ușor de ars, este... Uniunea Europeană a decis deja să impună uh, taxe antidumping asupra uh, produselor uh, din Algeria, Belarus, Rusia și Ucraina. Deci sunt de acord cu um, autorii um, amendamentelor să eliminăm acest îngrășământ. De asemenea, aș vrea să subliniez că înțeleg dificultatea cu care se confruntă Ucraina acum, uh, luptând împotriva unui inamic extern și făcând reforme complexe în același timp. Știu că embargoul uh, și interdicția de tranzit a afectat uh, posibilitățile comerciale ale țării, deci nu trebuie să uităm acest lucru. Nu în ultimul rând, aș dori să mă refer la un punct foarte important și anume interdicția de export uh, a lemnului. Vedem că există evoluții în legislație în acest sens și sperăm că RADA uh, va adopta legislație în acest sens uh, cât se poate de repede, e bine, această interdicție contravine regulilor OMC și, și regulilor din acordul de liber schimb. Trebuie să nu uităm acest lucru. Știu că există presiune asupra Radei să nu uh, continue pe această cale, însă am spus-o deja, nu putem uh, tolera asta uh, la noi acasă. Trebuie să rectifiem această situație. Um, Mulțumim, domnule Valesa, iar acum raportorii din umbră, în numele SND acum, doamna Ulfskog. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru spiritul constructiv al discuțiilor. În ceea ce privește amendamentele, aș vrea să, menținem linia, să mențin linia inițială a grupului nostru. Cred că Ucraina merită sprijin și că avem o bună oportunitate um, de a îmbunătăți lucrurile, însă uh, sprijinul nu poate să fie un cec în alb trebuie să uh, solicităm uh, rezultate în lupta, lupta împotriva corupției, așa cum a spus uh, și raportorul astăzi. Acesta este și motivul pentru care am depus împreună cu grupul meu o serie întreagă de amendamente. Am depus amendamente care solicită reforme economice și politice, Progresul în aceste domenii este esențial pentru a beneficia de pe urma uh, ATM. Există uh, amendamente care doresc să uh, consolideze clauzele de garantare. Vrem să ne asigurăm că producătorii europeni sunt protejați atunci când este necesar. Nu vrem să punem nimic în pericol, trebuie să vedem cum ar putea funcționa aceste măsuri în uh, practică. Cred că până la urmă ne dorim același lucru. Trebuie numai să găsim cea mai bună cale de a pune în practică uh, ce avem de făcut. Voi coopera, bineînțeles, cu raportorul uh, în acest sens. De asemenea, am depus amendamente care solicită o monitorizare um, atentă a efectelor asistenței acordate din punctul de vedere al uh, impactului economic și social, tocmai pentru ca lucrurile să nu fie prea complicate, prea scumpe. Ei bine, tocmai de aceea dorim ca asta să fie inclusă monitorizarea uh, privind acordul de asociere. N-am propus niciun fel de uh, ajustări sau eliminări ale uh, cotelor um, tarifare. Însă, în schimb, am încercat să ne concentrăm asupra solidității regulamentului în ceea ce privește monitorizarea și um, garanțiile în ceea ce privește cotele tarifare, uh, cred că trebuie să uh, rămânem la un uh, nivel care să ajute totuși Ucraina. Cu mare plăcere voi coopera cu raportorii și cu ceilalți um, pentru a ajunge la um, rezultate pozitive. Cred că avem o oportunitate bună și nu ar trebui să uh, o lăsăm să ne scape, pentru că ea este foarte importantă din foarte multe puncte de vedere. Uh, Mulțumesc. Uh, Colegii de la ECR și ALDE nu sunt aici. De la GUE, vă rog. Danke, Herr Vorsitzender. Auch oh, ich möchte mich beim Berichterstatter herzlich bedanken. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Scholz și eu doresc să-i mulțumesc uh, colegului nostru pentru munca depusă. Ca raportor am abordat de mai multe ori subiectul uh, acesta al Ucrainei, am avut ocazia să mai discutăm și uh, aș dori încă o dată să prezint linia noastră de principiu Știm că ce dorește și Comisia este să se țină cont de o oarecare stabilizare a situației economice din Ucraina. În același timp, în ceea ce privește monitorizarea, noi dorim să ne asigurăm că toate uh, condiționările corelate cu acest acord uh, rămâne valabil. Toate monitorizările rămân valabile în uh, condițiile în care, după părerea noastră, situația nu este încă satisfăcătoare în ceea ce privește statul de drept și uh, combaterea corupției. Și din acest punct de vedere aș dori să uh, vorbesc despre amendamentele noastre 2 și 4, care subliniază încă o dată faptul că această condiționalitate uh, trebuie să rămână valabilă ca și procesul de monitorizare care trebuie să fie permanent. În caz de nerespectarea acestor condiționalități din partea Ucrainei, dacă nu sunt um, implementate condiționalitățile, atunci uh, dorim să rămână valabilă monitorizarea. După părerea noastră, acesta este o precondiție pentru, pentru buna funcționare a măsurilor comerciale, a concesiilor comerciale, ca să putem continua buna relație comercială și, de asemenea, cred că și Comisia trebuie să fie foarte atentă ca și noi, ca legiuitori și uh, să ne asigurăm că în fiecare an uh, se fac uh, estimările necesare și că Parlamentul European uh, este informat cu privire la aceste măsuri, ca să putem lua o decizie cât se poate de responsabilă în legătură cu comer concesiile comerciale. Mă interesează foarte mult să avem o colaborare constructivă cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră ca să ajungem la un rezultat pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc și de la vers, doamna Hautala. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, raportorului. Ucraina este un stat uh, remarcabil de agricol. Noi credem că dacă dorim să susținem Ucraina, nu trebuie să mergem uh, prea departe în legătură cu uh, uh, scoaterea produselor agricole, cum sunt porumbul și grâul, de pe lista aceasta de uh, produse în legătură cu care se oferă concesii. Asta este poziția noastră. Vrem să cerem comisiei să facă publică evaluarea pe care au folosit-o ca bază pentru această propunere. Acestea se, această idee se regăsește într-unul din amendamentele noastre și, de asemenea, am dorit să nu fie reînnoite um, măsurile de garantare în uh, lipsa unei evaluări. De asemenea, vreau să vorbesc și cu colegii care doresc să punem accentul pe uh, reforme. Pe celălalt amendament al nostru, al treilea, se referă la corupție și cred că guvernul ucrainian trebuie să ia în serios uh, acest lucru în ceea ce, și să coreleze cu uh, măsurile comerciale automate. Mulțumesc, dau cuvântul Comisiei. Bună ziua! În numele Comisiei Europene aș dori să uh, vă mulțumesc pentru munca de până acum și pentru buna cooperare, pentru că am încercat uh, să oferim uh, informațiile necesare pentru acest dosar în timp util. Aș vrea să mă refer și eu la câteva chestiuni. În primul rând, am constatat că membrii Comisiei INTA din Parlamentul European doresc să avem o uh, clauză de garantare cât mai solidă ca să ne protejăm piața. Acesta este și interesul Comisiei Europene, și credem că trebuie să găsim uh, o formulare cât mai corectă a clauzei de garantare, a clauzei de salvgardare, așa cum se vede și din propunerea noastră. Credem că aceasta trebuie să poată să fie inițiată la cererea unui stat membru și uh, în numele oricărei asociații care reprezintă producătorii europeni. Deci avem posibilitatea de a găsi un compromis bun pe acest subiect. În ceea ce privește monitorizarea în sine, în amendamentele INTA, se sugerează uh, comisiei să uh, monitorizeze măsurile comerciale autonome. Trebuie să știți că serviciile comisiei monitorizează deja constant uh, uzul contingentelor tarifare. Acestea sunt un element cheie al propunerii și același lucru este valabil și pentru prețul uh, materiilor prime din agricultură. Comisia publică rapoarte regulate pe acest subiect. În ceea ce privește raportarea regulată în privința acordului de liber schimb uh, extins și cuprinzător, noi uh, raportăm anual. Primul raport va veni anul acesta și va fi prezentat Parlamentului European. Așadar, ne putem lua angajamentul să vă raportăm situația statisticilor de import și utilizarea contingentelor tarifare și la acest raport, fără să spunem că uh, datele acestea vor fi incluse în raport. Aș vrea să mai comentez un punct. Dacă, prin monitorizarea noastră, putem identifica exportatori individuali care beneficiază de contingentele tarifare, am văzut că unele dintre amendamente uh, menționează acest uh, fapt. Deci, în acest caz, aș vrea să vă spun că acest lucru nu se poate face, pentru că noi folosim sistemul de uh, management al contingentelor tarifare și se aplică principiul uh, primul venit, primul servit. În ceea ce privește sumele disponibile pentru solicitanți, dar și sistemul de uh, acordare de uh, licențe, de contingente, însă acest sistem nu permite să se identifice exportatorii care beneficiază uh, de aceste măsuri pentru că uh, există un potențial conflict de interese și, de asemenea, confidențialitatea trebuie respectată. Așadar, noi facem monitorizarea, însă, în același timp, trebuie să vă spunem că întreprinderile mici și mijlocii reprezintă majoritatea întreprinderilor care uh, activează în sectorul agricol în Ucraina. Și uh, aș dori să mă refer și la studiul uh, de sustenabilitate din 2016 și acolo se arată că uh, IMM-urile angajează aproximativ 90% din forța de muncă din sectorul agricol. Acesta este un factor foarte important. De asemenea, marii comercianți există și ei în domeniul uh, comerțului cu produse agricole, însă dacă susținem IMM-urile, vom ameliora calitatea locurilor de muncă și nivelul salariilor. După cum se vede și în studiul din 2007. În ceea ce privește ameliorarea condițiilor de acces la piață, Acestea pot avea un uh, impact pozitiv, mai ales în zonele rurale din Ucraina uh, de vest. Deci o altă informație importantă pentru dumneavoastră. atunci când discutați uh, acoperirea măsurilor comerciale autonome. Desigur, ne interesează foarte mult eforturile făcute pentru a exclude anumite pro produse din uh, propunerea măsurilor comerciale autonome. Atunci când uh, analizăm uh, amendamentele propuse în legătură cu acoperirea produselor, descoperim că aproximativ 98% din produsele acoperite de măsurile comerciale autonome ar fi scoase din sfera sa de aplicare din sfera de aplicare a acestor măsuri. Deci vrem să îi rugăm pe membrii din Parlamentul European să analizeze încă o dată toate aceste produse, pentru că acestea nu reprezintă un pericol pentru piața europeană. Dacă ne uităm la datele din 2016, vom vedea că importurile în UE la majoritatea acestor produse au fost reduse, ceea ce este un argument în favoarea propunerii Comisiei uh, de anul trecut. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Încă o întrebare de la domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru Comisie. Numai după ce v-am ascultat, spuneți că prin metodologie ă, nu puteți obține răspunsuri la toate aceste întrebări. Asta nu înseamnă oare că ar trebui să vă schimbați metodologia? Și a doua întrebare este, dacă mă gândesc la producția de ouă și la importul de ouă din Ucraina în Uniunea Europeană, sunt doi mari producători de ouă în Ucraina, care controlează toată piața. Și fluxul de produse uh, din acest domeniu spre Europa. Deci cum puteți să spuneți că sunt majoritatea IMM-uri? Trebuie cel puțin să ne întrebăm cine are de câștigat de pe urma tuturor acestor măsuri și să vedem dacă este vorba de o dezvoltare sustenabilă, economică și socială și pe alte planuri pentru producătorii din Ucraina și care este impactul asupra producătorilor din Uniunea Europeană. Cred că trebuie să fim mai preciși aici și să adăugăm uh, informații, pentru că altfel va trebui să ne tot consultăm și să lăsăm lista goală, cum ar reieși dacă aplicăm amendamentele agri, nu are sens. Comisia. Am spus că avem actori mari pe piață. În același timp, dacă creăm um, șanse suplimentare, stimulăm producția din Ucraina. Atunci când am vorbit de IMM-uri, voiam să mă refer la gospodării și la mici producători care oferă alimente, fac comerț cu alimente. Deci nu trebuie să ne gândim doar la uh, actorii comerciali, ci la, ci la producători care ar trebui să beneficieze indirect de propunerea noastră. Pentru că astfel creăm șanse pentru locurile de muncă, și ameliorăm situația în regiunile din Ucraina care exportă. Domnul Valesa. Da, domnule președinte, cred că în esență suntem cu toții de acord. Dorim să susținem uh, reformele și schimbările din Ucraina. Însă, trebuie să ne punem o întrebare la comisia noastră. Oare ar trebui să ignorăm uh, propunerea colegilor de la Comisia Agri? Cred că ar fi bine să ne gândim. O să avem o reuniune a raportorilor din umbra lunea viitoare la ora 4. Până atunci am să vă propun, uh, am să vă prezint propunerea mea să văd cum putem lucra. Mulțumesc! Mulțumesc! Votul este prevăzut pentru 4 mai. Aici se încheie punctul 5 și trecem la punctul 6. Este vorba de comerțul internațional și lanțurile valorice globale. 70% din comerțul global are legătură cu lanțul valoric global, deci e foarte important ca acest lucru să fie analizat, să vedem ce înseamnă pentru politicile noastre comerciale. Avem un document de lucru de la raportoarea noastră, doamna Arena, și aveți cuvântul. Merci. Merci. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că Comisia INTA a decis să trateze acest raport pentru că a venit timpul să ne gândim la felul în care comerțul și investițiile pot să contribuie în bine la lanțurile valorice uh, globale pentru o economie durabilă pentru Europa și partenerii săi economici. Lanțurile globale de valori au devenit un uh, element cheie care este, stă în centrul politicii de investiții uh, se structurăm uh, munca noastră în legătură cu, în jurul acestor lanțuri care implică mii de actori, parteneri contractuali, uh, furnizori independenți și chiar uh, lucrători care lucrează în sectoare informal și prin mecanisme de subcontractare în cascadă. Este vorba aici de aproape 80% din comerțul global, deci 70% din comerț se uh, leagă de compoziția acestor lanțuri valoric. În ceea ce privește strategia Uniunii Europene, aceasta acordă o atenție specială lanțului global de valori. Un echilibru care are obiectiv cum ar fi consolidarea locului Uniunii în lanțul valoric mondial, deschiderea piețelor publice ale statelor terțe, susținerea pentru mobilitatea profesională, promovarea comerțului de servicii și digital, accesul, accesul la mm, materii prime și la uh, eficiența procedurilor vamale. Însă strategia comercială merge spre o politică de comerț și de investiții mai responsabilă și de aceea are ca obiectiv să uh, responsabilizeze toți actorii implicați în acest lanț valoric pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive, uh, politica de transparență și politici de responsabilitate socială și de mediu. Printre recomandările Parlamentului către Comisie, am insistat pe uh, necesitatea de a face executorii uh, capitolele în legătură cu dezvoltarea durabilă din acordurile de liber schimb și să avem o abordare dublă să apărăm uh, nivelul modelul social și de reglementare european și în același timp să asigurăm o dezvoltare durabilă. Parlamentul invită Comisia să Uh, dea dovadă de diligența necesară în scopul unei mai bune transparențe în lanțul de producție mondial. Uh, se bazează pe regulamentul în legătură cu minereurile din zonele de conflict, care s-a bucurat de o uh, susținere foarte mare în Parlament, care cere o abordare obligatorie. Politica comercială este uh, criticată în Europa și în afara sa. Cei care uh, vor uh, sunt unii care vor ca Europa să iasă din aceste con, con, niște, aceste acorduri, însă eu vorbesc pentru cei care nu își doresc acest lucru, ci ca aceste acorduri să uh, intre în agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă pentru toată lumea. Uh, avem nevoie de transparență, justiție socială și fiscală, inclusiv în munca noastră parlamentară, pentru, că, pentru a arăta cetățenilor că comerțul poate să devină o pârghie spre o lume mai corectă. Subliniem aici rolul uh, acestui lanț valoric în economiile mondiale, rolul transparenței și responsabilității uh, există inițiative cum ar fi contractul de la Bangladesh pentru uh, durabilitate uh, și, în ceea ce, și apariția acestor lanțuri de valori um, datorită um, infrastructurilor și comunicațiilor, precum și disponibilitatea unei uh, forțe de muncă uh, abundente în China sau India. Aceste lanțuri nu sunt dezvoltate omogen în lume. Există diferențe între statele industrializate și statele mai sărace, creând divergențe și provocări legate de dumpingul social și de mediu. După aceea, regulamentul abordează rolul uh, multinaționalelor în care o mare parte din uh, comerțul de bunuri uh, trece prin intermediari. Documentul prezintă oportunitățile uh, în acestui lanț la nivelul întreprinderilor, întreprinderilor statelor și politicii comerciale, oportunitățile și provocările pe care le oferă acestea. În primul rând, reducerea tarifelor, Uh, regulile privind originea, serviciile, transparența și diligența necesară și uh, preferințele comerciale din uh, acordurile de liber schimb. În final, documentul propune recomandări în legătură cu politica comercială și de investiții pentru ca comerțul să devină mai just și mai durabil, să includă capitole obligatorii și aplicabile privind dezvoltarea durabilă, să combată fluxurile ilicite de fonduri, cum ar fi um, evaziunea fiscală, să se inspire din munca făcută în sectorul minereurilor din zone de conflict, precum și legea franceză în legătură cu uh, diligența necesară în lanțurile de aprovizionare ale multinaționalelor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Chiar acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Din partea PPE, domnul Valesa. Vă mulțumesc. Ehm, Raportul nostru din umbră este reținut în Portugalia, însă mi-a pregătit un discurs pe care cu voia dumneavoastră vi voi citi acum. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru, pentru documentul de lucru prezentat, pe care îl considerăm o bază bună pentru munca pe care o începem astăzi în legătură cu un viitor raport de inițiativă un lanț global de valori mai uh, transparent și mai responsabil trebuie să fie văzut, fie văzut din mai multe perspective și prin mai multe mijloace, de exemplu, dacă ne uităm la regulamentele mondiale, naționale și europeane, europene și la uh, multinaționalele din acest uh, lanț. Um, trebuie să ne gândim la drepturile omului, sociale, drepturile muncii și creșterea și ocuparea ca parte a, o, a unei strategii mai largi de dezvoltare. Plus valoarea acestor economii prin micro-întreprinderi și, bineînțeles, ținând cont pe deplin de uh, lumea în mișcare rapidă în care trăim, care transformă realitățile noastre în realități noi în fiecare lună. Toate acestea sunt realități complexe pe care Uniunea Europeană trebuie să le abordeze pentru a răspunde la provocările care sunt ridicate. După cum am, fă, am făcut cu acordul pentru durabilitate Bangladesh și uh, în drepturile din Myanmar și uh, regulamentele pentru împotriva defrișărilor ilegale pentru a menționa doar câteva. Acestea fiind spuse, am dorit să declarăm următorul lucru. În primul rând, trebuie să fim conștienți de complexitatea și de eh, realitatea în evoluție a acestor lanțuri la nivel mondial. Sistemele de producție în momentul de față sunt complexe, cu rețele multinaționale de furnizare, care permit mai multe modele de afaceri care permit eh, creșterea a activității transfrontaliere. Unele, unei factori sunt, pot fi măsurați, alții nu, după cum ne arată și un studiu OCDE Banca Mondială. Acest lucru a fost recunoscut și de Comisia Europeană în strategia Comerț pentru Toți. Asta înseamnă că trebuie să fim prudenți și să ne gândim strategic într-o serie de uh, la o serie de actori din societatea civilă și să folosim un mix de uh, instrumente legislative obligatorii și neobligatorii. După aceea trebuie să ținem cont de schimbările din lume rapide care nu sunt legate de lanțul de producție. De exemplu, Brexit, rezultatul alegerilor din Statele Unite, uh, și prezența unor noi actori politici și economici pe scena mondială, situația din Orientul Mijlociu, disparitățile economice, fluxurile de migrație în creștere, efectul de seră și degradarea mediului, dematerializarea uh, tehnologică a vieții moderne, canalele inovatoare de informații și de știri, ceea ce introduc noi niveluri de complexitate în realitatea specifică în care trăim. În al doilea rând, am dorit să avem o referire mai explicită la participarea IMM-urilor în aceste lanțuri uh, globale valorice, care uh, IMM-uri păstrează uh, locuri de muncă de calitate și împiedică uh, fuga și deplasarea populațiilor spre centrele urbane. Vrem să uh, se țină cont de aceste lucruri, în special în statele în dezvoltare și participarea uh, lor la lanțurile globale care reprezintă 70% din comerțul mondial. Pentru a crește această participare, aș dori să subliniez și importanța așa numitor costuri de context, așa numite și externe în anumite studii. În special, cerem, dăm exemplul tarifelor la import, Uh, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, lipsa de uh, aptitudini în domeniul muncii și incertitudinea juridică. Aș susține o aplicare la nivel mondial al, a uh, regulilor de sta, și standardelor de responsabilitate corporatistă și socială în, uh, așa cum le susține Organizația Mondială a Muncii. În acest sens, subliniez concluziile Consiliului din luna mai anul trecut, care susține implementarea acestor măsuri pentru că acestea susțin dezvoltarea durabilă, crearea de locuri de muncă decente și capacitarea socială și economică, în special pentru femei și tineri, precum și categorii vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități. Susținând implementarea acestor uh, măsuri, aș dori să uh, reamintesc câteva propuneri pe care le-am aprobat în luna iulie anul trecut în legătură cu comerțul și investițiile și la recomandările Parlamentului în legătură cu standardele sociale și de mediu, uh, drepturile omului și standardele corporative, în special integrarea prevederilor legate de drepturile omului, drepturile sociale și standardelor de mediu, angajamente în legătură cu drepturile de muncă pe baza Organizației Mondiale a Muncii și responsabilitatea socială corporatistă. Solicitarea noastră este ca Comisia să își intensifice eforturile pentru a ajunge la conformitate din partea companiilor în uh, întregul lanț de furnizare prin respectarea standardelor OMM, în special din uh, partea OCDE, ONU, ISO, în standardele în legătură cu responsabilitatea socială și OMM, în special în uh, industria îmbrăcăminții și a extracției. Și, în final, doar un ultim cuvânt pentru a spune că vom propune câteva amendamente la textul viitor pentru a face uh, câteva referiri mai explicite la promovarea politicilor pentru a lupta împotriva muncii forțate și muncii copiilor Uh, și altor aspecte care nu sunt menționate niciunde în text. Uh, am dori să vedem o abordare mai inclusivă la, uh, a genului, care este menționat în document în doar patru instanțe și uh, am menționat și alte grupuri vulnerabile, cum ar fi tineri și uh, cetățenii cu dizabilități. Domnul Ruas Uh, așteaptă să discute mai îndeaproape cu raportul cu raportarea și raportorii din umbră uh, aceste opțiuni politice legate de lanțurile valorice globale, cum ar fi regulile de origine. Vă mulțumesc deocamdată, doamnă raportor, pentru acest document și aștept uh, propunerea de rezoluție. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Lund nu este prezent. Cine dorește cineva să-l înlocuiască? Mulțumesc, domnule președinte, în numele grupului meu. Trebuie să vă... Aș dori să vă spun următoarele. Bineînțeles, trăim într-o lume globalizată, fie că ne place sau nu, avem lanțuri uh, de valorice globale. Produsele dintr-o țară pot să fie produse în uh, alt uh, stat, cu, cu piese din state terțe, se creează dezechilibre care trebuie să fie rezolvate susținem introducerea unor practici care să ajute la uh, combaterea unor fluxuri financiare ilicite și care să lupte împotriva unor practici cum ar fi evaziunea fiscală pentru a evita alte practici ilegale, să se introducă măsuri de transparență și alte măsuri mai largi împotriva corupției. Însă, noi avem dubii în legătură cu includerea unor capitole obligatorii sau sancțiuni în legătură cu obiectivele de dezvoltare durabilă în uh, aceste propuneri sau responsabilitatea socială corporatistă. Niciodată nu am uh, susținut uh, precondiții sau sancțiuni. Am promovat întotdeauna o strategie de implicare prin care îi tratăm pe partenerii noștri pe picior de egalitate. De asemenea, atunci când vorbim despre standarde sociale și de mediu, considerăm că statele în dezvoltare au nevoie de asemenea standarde care să corespundă în primul rând cu nivelul lor de dezvoltare economică și socială. Orice uh, cerință obligatorie de a impune standardele noastre asupra lor într-un timp scurt va fi contraproductivă și ar duce ar uh, implica o formă de protecționism indirect. De asemenea, dacă vorbim despre drepturile omului și drepturile muncii și toate aceste lucruri extrem de importante, am sentimentul din ce în ce mai intens că INTA ar trebui să fie o platformă pentru dezbaterea altor aspecte ale comerțului, avem în Parlament alte platforme și alte comisii unde se discută aceste alte teme. Din păcate, în timpul dezbaterilor de aici, din comisia noastră, asistăm câteodată la uh, opinii care contravin a ceea ce considerăm că ar trebui să reprezinte Uniunea Europeană și anume deschidere uh, cooperare internațională și liber schimb, dacă introducem bariere sau condiții, nu este calea înainte. Nu ar trebui să uh, folosim niciun pretext pentru a susține protecționismul uh, în aceste măsuri viitoare. Nu în ultimul rând, însă, ar trebui să ținem cont de uh, faptul că lanțurile de valori globale au impacte structurale. trebuie să se accepte investițiile externe, ceea ce înseamnă că tarifele sau alte tipuri de bariere sunt uh, redundante pentru că uh, taxarea și tarifele uh, cresc costurile și reduc competitivitatea. Deci, ar trebui să avem în vedere chiar mai mult uh, reducerea acestor uh, bariere tarifare, care sunt tarifele și alte obstacole. Pe de altă parte, avem state în dezvoltare care trebuie să se adapteze și ele, pentru că multe piețe emergente uh, au uh, modele de uh, substituire uh, și toată lumea știe că industriile tradiționale sunt foarte importante. Toată lumea știe că uh, locurile de muncă nu se întorc uh, către aceste industrii care sunt uh, profitabile, dar mai puțin profitabile decât în trecut. De aceea trebuie să punem accentul pe servicii, cum ar fi servicii software, care vor crea noi oportunități de angajare. Deci vă sugerez să menționăm și aceste subiecte în detaliu în acest raport. Doar atât pentru început. Așteptăm uh, discuția raportului și suntem dispuși să cooperăm uh, la acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zahradil. Acum, în numele ALDE, doamna Șaranțova. Mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu acest raport din proprie inițiativă. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru munca depusă la acest dosar, având în vedere importanța din ce în ce mai mare a lanțurilor de valoare globală, trebuie să avem o abordare cuprinzătoare și explicită uh, pe care raportarea o subliniază în uh, documentul său. Este vorba de o abordare care, asupra acestor lanțuri care să fie transparență și care să promoveze respectarea valorilor europene. Transparența și încrederea publică în politicile comerciale sunt elementele principale cu care ne confruntăm acum în domeniul comercial. Acest lucru reiese și din strategia Comerț pentru Toți și este ceva ce ar trebui să se vadă și în alte domenii ale politicii noastre comerciale. Cred că, de asemenea, ar trebui să uh, fim mai proactivi în stabilirea acestui cadru referitor la cum putem aduce uh, cât mai multe oportunități uh, economiilor, nu să ne concentrăm asupra unor sancțiuni și reguli obligatorii. Mi-ar plăcea mai mult să discutăm despre cum putem um, profita de pe urma acestor uh, oportunități aduse de lanțurile de valoare globale. Au apărut noi oportunități uh, cu aceste lanțuri uh, de a avea acces la piețe mondiale uh, fără a trebui să construiască un întreg lanț de valori. Trebuie să vedem cum putem stimula un mediu în care IMM-urile să participe la lanțurile valorice și să, globale și să se integreze pe piețele mondiale. Unele dintre elementele din acest document sunt esențiale. De exemplu, importanța uh, aplicării rapide a regulilor de facilitare OMC. Însă unele elemente mi se par uh, problematice. De exemplu, faptul că lipsa transparenței ar putea crește riscul încălcării drepturilor omului și nerespectarea standardelor. Mi se pare incorrect și descurajează participarea la lanțurile valorice. De multe ori, beneficiile de departe depășesc uh, temeri nefondate precum acestea. În multe țări în curs de dezvoltare, sără, uh, milioane de oameni sunt conjuniți sărăcie cu ajutorul acestor lanțuri valorice. Trebuie să facem uh, schimburi de bune practici uh, cu partenerii noștri, promovând uh, lanțuri valorice uh, mai responsabile și stimulente, precum GSP+, așa cum sugerează și doamna raportor pun sub semnul întrebării utilitatea unor, unor alte instrumente, revizuirea regulilor referitoare la origine, având în vedere că sistemele noastre funcționează foarte bine. Nu văd cum uh, integrarea dimensiunii de gen va ajuta. Este, este clar că politicile comerciale pot uh, avea un impact diferit asupra bărbaților și femeilor, având în vedere că acordurile comerciale sunt de multe ori sectoriale de multe ori uh, femeile uh, lucrează în sectoare mai prost plătite, însă acest lucru nu poate fi influențat prin politica comercială a Uniunii Europene. Nu avem suficiente informații asupra uh, impactului genului asupra comerțului pentru a integra prea curând dimensiunea de gen aici. Extin, ext, Extinderea regulilor de jurisdicție conform regulamentului Bruxelles 1 mi se pare interesantă, însă nu îmi dau seama cum ar putea fi fezabil din punct de vedere juridic. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru acest uh, prim uh, proiect de document și aștept cu nerăbdare cooperarea noastră. Mulțumesc! Acum pentru GUE Anne-Marie Minor. Ik wil de rapporteur graag bedanken voor haar werk. Ik heb het eh, werkdocument met... Domnule președinte, aș dori să încep prin a-i mulțumi doamnei raportor pentru munca depusă. Cu mare interes am citit uh, documentul de lucru și mă bucur să văd că este vorba de efecte, că se abordează efectele comerțului internațional. Salut ideea unor inițiative obligatorii uh, Uh, în ceea ce privește verificările pe care trebuie să le facă fiecare întreprindere. Uh, de asemenea, mă bucură um, aerul progresist din partea uh, colegilor. Însă, de fapt, ce ar trebui să abordăm noi este diferența între cei bogați și cei săraci la nivel mondial. Bineînțeles că trebuie să promovăm transparența și să uh, vorbim despre gen, dar dacă nu mergem dincolo de aceste aspecte superficiale, cred că inegalitățile se vor exacerba. Dacă facem o cursă între un elefant și un șoarece fără să uh, Um, protejăm șoarecele, elefantul nu numai că va câștiga cursa, dar va, dar va și călca în picioare șoricelul. Deci uh, Bruselul ar trebui uh, să creeze regule, reguli care să uh, protejeze actorii mai mici și țările mai mici. Există multe exemple în care am eșuat în lume. E foarte ușor, pur și simplu, să respingem acest tip de critică ca fiind pop- critică de ordin populist, însă trebuie să ne întrebăm la fel de bine dacă merită să extindem uh, comerțul uh, internațional. Acest raport uh, sugerează că standardele sociale și de mediu ar putea fi văzute ca fiind protecționiste. Eu cred că ar trebui să avem taxe vamale uh, asupra uh, produselor care nu respectă uh, standardele noastre de mediu și acești bani ar putea merge într-un fond care să ajute statele care nu pot respecta aceste standarde tocmai să ajungă la nivelul dorit am, uh, am ajutat țările respective să găsească soluții structurate. Ar fi o cale de a ne asigura că mai avem oarecare uh, control asupra comerțului internațional. Mulțumesc în numele verzilor, doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui să mulțumesc doamnei raportor Maria Arena pentru acest document de lucru foarte interesant. Mi se pare un punct de plecare foarte util iar faptul că, și mai ales faptul că se referă la strategia uh, comerț pentru toți și că se referă la lanțurile valorice internaționale și promovarea bunelor practici, bunei guvernanțe în acestea. nu știu cum am putea să spunem, cum au făcut-o colegii de la ECR, că uh, comerțul este doar comerț și nu are nimic de a face cu drepturile omului, cu mediul și așa mai departe. Faptul că raportoarea se referă la agenda ONU pentru 2030, tocmai asta ne arată că trebuie să integrăm și să punem la oaltă diferite sectoare de sectoare politice pentru a face față provocărilor globale Însă lanțurile valorice uh, globale nu sunt uh, în măsură egală în beneficiul tuturor. Și tocmai de aceea trebuie să adoptăm măsuri uh, specifice pentru a promova participarea la aceste lanțuri valorice de, um, din partea țărilor în curs de dezvoltare și a întreprinderilor lor nu mă pot gândi la o uh, instituție mai uh, utilă în acest sens, uh, cum uh, este OMC-ul și Centrul Internațional de Comerț, uh, care tocmai asta face. Cred că a venit momentul să vedem cum Uniunea Europeană poate uh, pune în aplicare o inițiativă holistică pentru uh, verificările obligatorii, așa cum propune și doamna Arena, unele state membre deja au pus în uh, aplicare unele legi și obligații în acest sens, cum ar fi Regatul Unit și Franța, și nu sunt singurele. Există uh, presiune de a vedea comerțul într-un cadru mai cuprinzător. Aș vrea să întreb Comisia ce s-a întâmplat cu inițiativa privind uh, comunicarea Comisiei și uh, planul de acțiune privind uh, comportamentul responsabil în afaceri. De ce s-a blocat acest document? S-a, blocat, blocat în, undeva pe drumul între două direcții generale care nu pot cădea de acord? Merită să analizăm uh, unele elemente din acest uh, dosar mai îndeaproape. Mi se pare interesant că se dorește extinderea regulamentului uh, Bruxelles 1 în ceea ce privește jurisdicțiile, astfel încât să se aplice și statelor terțe în, caz, în cazul unor țări care au o activitate semnificativă în afara Uniunii Europene. Cred că ar putea fi un document cheie și o contribuție cheie a acestei uh, comisii la subiectul atât de interesant uh, care este cum să facem ca comerțul să funcționeze pentru toată lumea. Mulțumesc în numele FDD, doamna Beghin. Ringrazio la colega belga Maria Arena che anche questo... Mulțumesc. În primul rând aș dori să îi mulțumesc uh, colegei uh, raportoare care uh, ne-a oferit un text foarte bun. Astăzi comerțul se bazează pe valori care sunt valabile pe toate continentele iar um, lanțurile valorice se, um, se extind uh, la nivel mondial. Um, să ne gândim numai la telefoanele noastre mobile, însă beneficiile nu se distribuie în mod egal către toată lumea. trebuie să avem în vedere și anumite elemente de incluziune socială. Uh, nu e vorba numai de uh, creștere, ci și de anumite valori. Dacă respectăm drepturile omului uh, și așa mai departe, comerțul poate duce la progres social și economic. Însă, țările în curs de dezvoltare sunt excluse din aceste lanțuri și trebuie tocmai să se să fie integrate în aceste lanțuri. Iar, dar creșterea trebuie să fie una inclusivă. Nu uh, să creem mecanisme care apoi se ducă la delocalizări către țări uh, cu costuri mai reduse. Dezvoltarea trebuie să fie una durabilă și nu sunt suficiente declarațiile de intenție. Trebuie să existe și sancțiuni pentru cei care nu respectă uh, prevederile în ceea ce privește uh, Um, piața muncii sau standardele de mediu. Responsabilitatea socială a întreprinderilor trebuie, trebuie și ea să fie implicată, dar acest lucru nu este suficient. Statele care semnează acorduri cu Uniunea Europeană trebuie să respecte drept, uh, normele sociale, de mediu Aș dori să vă amintesc ce, ce, am ce am spus și vara trecută într-un text referitor la economia europeană. Sper că vom reuși să progresăm în uh, respectarea regulilor, așa cum ne dorim astăzi. Comisia, vă rog. Uh, bună ziua tuturor! M-ați întrebat multe lucruri. Uh, în numele Comisiei aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest uh, raport foarte bun pe acest subiect. Eu sunt de la DG3, dar avem și colegi de la DG Fisma și DG Grow. Mai multe DG-uri sunt implicate, dar și este un subiect care, um, care ni se pare foarte important V-ați referit și la subiecte care nu sunt menționate neapărat sau nu, nu intervin în agenda comercială, dar sunt importante. Ați vorbit despre um, cât de extinsă este această dezbatere, uh, cât de multe, cu cât de multe provocări uh, ne, um, ne confruntăm și cum trebuie să ne adaptăm abordarea. Dați-mi voie să subliniez că avem deja multe lucruri care funcționează deja și aș dori să încep prin a menționa unul dintre aceste elemente și anume directiva privind uh, raportarea nefinanciară. Această directivă solicită marilor întreprinderi să publice informații privind uh, politici uh, uh, și, riscuri uh, ce țin de mediu, sociale, de locurile de muncă, respectul pentru drepturile omului, chestiuni de corupție. Primul raport urmează să fie publicat în 2018. Colegul meu poate să vă dea mai multe informații, dar mi se pare important de menționat. Avem și legislație recentă în ceea ce privește achizițiile publice. Am uh, auzit și de mai multe elemente în care DigiTrade cooperează și cu alte uh, um, DG-uri, uh, um, cu DigiDefco, avem anumite programe. Uh, avem uh, alte acțiuni, uh, cooperăm cu uh, țări producătoare și cu alți parteneri din, din punct de vedere comercial, facem tot ce putem pentru a folosi instrumentele pe care le avem, sistemele GSP+, acordurile de comerț și investiții, sprijinim munca OCD și a OIM, pactul de la Bangladesh și așa mai departe pentru a răspunde la câteva comentarii, trebuie să vă spun că uh, dorim să consolidăm aspectul de dezvoltare durabilă a acordurilor noastre și să subliniem uh, uh, responsabilitatea socială a întreprinderilor. De exemplu, acum cu America Centrală lucrăm, creăm un workshop tocmai pentru a promova acest, această dimensiune. De asemenea, analizăm cum am putea mai bine să implementăm um, capitolele TSD în acordurile de liber schimb. Din uh, perspectiva noastră, uh, există câteva principii cheie pentru munca noastră. Ce ne dorim noi este o abordare a mixului inteligent. Sunt de acord cu Uh, vorbitorii care au spus că realitățile sunt diferite, sectoarele sunt uh, diferite. Cred că avem nevoie de o abordare de tip smart mix. De asemenea, încercăm să sprijinim întreprinderile europene care uh, știu cum să-și, să integreze durabilitatea în activitățile lor. Trebuie să integrăm această dimensiune în acordurile noastre și în cultura noastră de afaceri și să vorbim despre asta și cu partenerii noștri. Fără acestea, uh, influența Uniunii Europene de a schimba uh, condițiile de producție în uh, țările în curs de dezvoltare este redusă. Nu suntem singurul partener comercial al statelor terțe. nu ar trebui uh, să întrerupem uh, angajamentul nostru uh, în țări um, care constituie un risc din punct de vedere al dezvoltării durabile, pentru că tocmai acestea sunt țări care depind de noi pentru dezvoltare economică. Am investit mult în acest domeniu, după cum spuneam. Aș dori, dacă îmi permiteți, să dau cuvântul și colegului meu de la DigiGrow, Pedro Ortun pentru a răspunde la întrebările specifice adresate lui. Și dacă vă interesează și colegul de la DGFISMA referitor la raportarea nefinanciară. Thank you to... Mulțumesc, mulțumesc uh, doamnei Hautala pentru întrebarea foarte concretă referitoare la datele privind uh, responsabilitatea uh, corporativă. Aceste date s-au discutat și sunt discutate la comisie nu, nu, nu la noi, nu e vorba de un plan al DigiGrow pentru comisia, ci comisia a decis să pună în aplicare un, um, o nouă etapă în punerea în aplicare a uh, agendei de dezvoltare durabilă adoptată acum un an la ONU, adoptată anul trecut în noiembrie. În noiembrie a venit o comunicare completă privind uh, integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în agenda mai largă a uh, sustenabilității. E vorba de acțiuni pe care le dezvoltăm și le punem în aplicare încă din 2011. Nu a mai spus nimeni până acum că toate aceste măsuri se înscriu în strategia UE uh, uh, CSR adoptată în 2011 și ținem cont de orientările uh, OCDE, de obiectivele de dezvoltare durabilă și dorim să promovăm punerea în aplicare eficientă a tuturor acestor Uh, acte uh, a tuturor, tuturor acestor directive menționate în legătură cu unele dintre ele s-a ajuns recent la un acord în trilog și, de asemenea, dorim să punem în aplicare și toate actele legislative discutate în propuse de comisie în 2016 și care sunt în curs de discutare în comisiile din Parlament și în grupurile de lucru din Consiliu. Deci dorim să le includem pe toate în acest mix inteligent de politici pe care l-a menționat colega mea. Dorim să stimulăm schimbul de bune practici și să stimulăm crearea de planuri de acțiune naționale legate de întreprinderi și drepturile omului și așa mai departe. Deci avem uh, în vedere un set uh, cât mai extins de măsuri pe care le punem în aplicare. Comisia a lansat recent un subiect foarte important, uh, un, o inițiativă într-un subiect important, finanțele durabile. E vorba de uh, a-i convinge pe toți din comunitatea de investiții să țină cont de sustenabilitate, de criteriile de mediu, de drepturile omului, de criteriile sociale atunci când iau decizii de investiții. Dorim, deci, să uh, subliniem faptul că nu este o mare problemă faptul că nu avem un plan unic de acțiune, pentru că aceste măsuri există din 2011 și în noiembrie 2016 a venit și comunicarea pe care am pomenit-o ceea ce dovedește că Comisia este pregătită să-și intensifice munca în legătură cu toate aceste subiecte. Și după cum a spus și doamna Arena, continuăm discuțiile, chiar uh, marțea viitoare participăm la un eveniment în Parlament și vom uh, urmări îndeaproape toate evoluțiile în două state membre, uh, Regatul Unit și Franța, Uh, cu al său plan de vigilance. Acestea sunt propunerile de texte pe care le avem până acum. Vom monitoriza cu mare atenție această legislație și punerea sa în aplicare concretă, care încă nu a început. Și deci ulterior vom evalua contribuția acestor uh, uh acte legislative la uh, obiectivele de durabilitate și vom vedea ce vom mai face mai târziu. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna raportoare. Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Vreau să mulțumesc PPE-ului pentru uh, amendamentul legat de munca uh, forțată la copii și uh, amendamentul legat de echilibrul de gen. Sunt idei foarte interesante. Apoi, nu pot să fiu de acord cu ideea că atunci când vorbim de comerț trebuie să vorbim doar de tarife și investiții și mărirea fluxului uh, oficial. Cred că strategia Comisiei Europene este foarte clară. Când vorbim despre comerț pentru toți, sigur că există ideea de a se echilibra fluxul comercial, dar uh, trebuie să ținem cont și de ideea de comerț ca pârghie pentru drepturile omului. Și cred că acesta este uh, Uh, obiectivul pe care trebuie să-l urmărim, iar Comisia INTA este cât se poate de uh, adecvată pentru a pune această întrebare. Apoi am constatat o scindare între demersurile obligatorii și demersurile facultative. Am văzut-o când am discutat de minereurile de conflict, am văzut la plenară că până la urmă am reușit să lucrăm împreună și să ajungem la o metodă obligatorie, dar care să fie proporțională. Deci cred că putem să lucrăm în pentru a ne apropia pozițiile atât de diferite deocamdată. Apoi, cred că sunt două trăvuri care dăunează comerțului. În primul rând, concurența neloială. Aceasta este uh, nefastă pentru comerțul internațional în general. Și a doua o travă este protecționismul. Uh, deci, propunerile făcute aici nu susțin niciuna dintre aceste, niciunul dintre aceste fenomene. Eu cred că trebuie să le combatem pe amândouă. Și uh, în acest document găsim instrumentele pentru a le combate și aceasta a fost și intenția mea când am redactat documentul. Mulțumesc! Mulțumesc! Pe 30 mai vom discuta proiectul de raport și vom vota la INTA în iulie. Mulțumesc și acum începem reuniunea coordonatorilor, o reuniune cu ușile închise. Deci, cine nu e coordonator, e rugat să părăsească sala.